Members, if we could restart, that would be... Domnilor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile ca să putem reîncepe lucrările, să avem timp suficient. I'm sure we had more people than this just now. Okay, thank you. The next point on our agenda... Uh, Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la procedura de selecție pentru funcția de președinte al Camerei de Recurs pentru oficiul de proprietate intelectuală al Uniunii Europene. Acesta trebuie numit de către Consiliu dintr-o listă de candidați care a fost propusă de Consiliul de Administrație al EUIPO s-a primit la nivelul Consiliului este cu trei candidați, însă doi dintre aceștia și-au retras candidatura. Înainte ca Consiliul să treacă la etapa de selecție finală și numire a noului președinte al uh, Camerei de Apel, Comisia noastră are posibilitatea de a asculta o declarație din partea candidatei care se află pe lista scurtă, doamna Virginia Melga, care îi mulțumesc foarte mult pentru prezența. Am uh, luat o pauză puțin mai devreme, de aceea e mai puțină lume în sală acum, dar sunt convinsă că se vor întoarce colegii. Am uh, primit uh, cu CV-ul dumneavoastră, doamnă, pe care l-am distribuit colegilor cu acordul dumneavoastră prin intermediul secretariatului, iar acum aveți la dispoziție 10 minute pentru a face o declarație în fața comisiei noastre, după care, dacă veți dori, să răspundeți întrebărilor membrilor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori mai întâi să mă prezint pe scurt, dincolo de cele conținute în curriculum vitae pe care le-am distribuit. Sunt uh, cetățean francez, însă m-am născut într-o țară mică din America de Sud, în Uruguay. Însă, am venit în Europa la vârsta de 17 ani și am studiat la Universitatea din Paris dreptul, criminologia. Am devenit în 1992 judecător în Franța. După doi ani de formare profesională la Școala Națională de Magistratură, am fost numită procuror la Versailles și apoi am lucrat în Ministerul de Interne, în calitate de oficial, de, de funcționar special, pentru 5 ani. Am venit în serviciul juridic al Comisiei în 1991 ca expert național detașat de guvernul francez și am avut norocul și privilegiul de a lucra pentru trei ani la serviciul juridic al Comisiei, chiar în perioada dinaintea realizării pieței interne. La vremea aceea m-am alăturat oficiului pentru armonizarea pieței interne în 1994, așa se numea acest oficiu, eram funcționarul numărul 19. Erau o etapă timpurie, la vremea aceea nu exista nici măcar un sediu ca atare pentru acest oficiu și am rămas acolo până în 2005, ocupându-mă de numeroase tipuri de activități în calitatea mea de jurist și dând o mână de ajutor și pentru pregătirea acestui oficiu în vederea începutului serviciilor de înregistrare a mărcilor comerciale. În 2005 am hotărât să trec la oficiul european pentru brevete la Munich ca uh, director special al serviciului juridic pentru că am avut uh, convingerea că nu poți să înțelegi uh, ce înseamnă de fapt proprietatea intelectuală până când nu știi ce înseamnă brevetele, mărcile comerciale, desenele industriale. După cum știți, uh, biroul european de brevete de la München se ocupă de asta și m-am ocupat în acel post de toate problemele legate de organizarea acestui oficiu, deci nu de problemele efective legate de brevete, ci de organizarea instituției, de forța de muncă și așa mai departe. M-am întors la OHIM, acum EUIPO, în 2011, pentru că am vrut să mă ocup de o activitate juridică foarte punctuală, foarte specifică. M-am ocupat de divizia privind anulările, și acum cinci ani m-am alăturat Camerei de Apel, asta ca să înțelegeți de ce mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Așadar, în, din 2015 sunt membru al uh, celei de-a cincea camere, Camere de Apel. Împreună cu ceilalți doi colegi luăm hotărâri în cele cinci limbi de lucru ale oficiului. Până în prezent am luat peste 600 de hotărâri în calitate de raportor și am cosemnat de asemenea un mare număr de decizii în calitate de al treilea membru. Am uh, fost coraportor pe, în două cauze mari, una în legătură cu uh, o marcă comercială pentru băuturi alcoolice cu ocazia Brexit și cealaltă cauză în legătură cu similaritatea dintre vodcă și apă, cazul Weisberg. Sunt membru, deci, al Camerei de Recurs și în echipa mea de lucru ne ocupăm de probleme de procedură și de armonizare a recursurilor. Ce aduc eu pentru această funcție? Aduc 25 de experiență în uh, mărci comerciale și desene industriale, multe experiențe la nivelul organizațiilor internaționale, după cum ați văzut, am lucrat la Comisia Europeană, la o Uniunii Europene, la organizații organizație internațională, cum este IPO, sunt președintele Tribunalului Administrativ al Mecanismului European de Stabilitate din 2014. Mă ocup de uh, aspecte strategice în domeniul meu de activitate la Oxford și de două săptămâni sunt foarte mândră să mă ocup de <clears throat> activități de gestionar de proiecte certificat. Este o activitate nouă în uh, viața mea profesională și sunt foarte mândră de ea. Îmi face plăcere să conlucrez cu juriști din diferite culturi juridice, din diferite medii profesionale și uh, culturi este o provocare și un lucru extrem de interesant pentru mine. Îmi place să lucrez mai ales atunci când oamenii au opinii diferite, pentru că doar așa pot să iei o decizie bine întemeiată și solidă, având toate punctele de vedere. Cred că am competențe de comunicare bună, nu mă tem de tehnologie, și cred că sunt multe provocări din perspectiva îmbunătățirii instrumentelor noastre pentru a ne permite să fim mai eficienți în uh, luarea deciziilor, în diseminarea acestora și așa mai departe. Și în încheierea acestei declarații, declarații Viziunea mea în legătură cu această funcție este următoarea. Trebuie să continuăm ce s-a făcut până în prezent și să facem mai bine, să îmbunătățim activitatea Planul strategic al oficiului până în 2025 trebuie îmbunătățit. Vrem să fim un hub al excelenței. Pentru mine asta înseamnă să respectăm țintele de calitate, dar și de consecvență. Trebuie să contribuim la punerea în centrul preocupărilor noastre a clienților și asta înseamnă să armonizăm ce facem la nivelul jurisprudenței, al practicilor curții, la practicilor camerei Uh, am am, am, am uh, parcurs un program de formare eu însă pentru a deveni mediator, pentru că este mai interesantă o astfel de abordare pentru IMM-uri în caz de soluționarea litigiilor. De asemenea, dorim să cooperăm și cu alții, cu alte camere naționale de drept uh, de, propri, de proprietate intelectuală și cu alte curți de recurs, alte mm, camere de recurs, cu judecători, fiecare în funcție de competența sa, și cu alte organisme de recurs ale Uniunii Europene, pentru că sunt numeroase proceduri pe care le avem în comun și cu alte agenții europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă prezentarea activității dumneavoastră precedente și tot ce ați făcut ca să ajungeți până aici. Clarel Marchio, vă rog. Thank you very much for your presentation. Um... Mulțumim frumos pentru prezentare. Deși nu suntem noi în măsura să spunem da sau nu numirii dumneavoastră, este o plăcere să vă avem în mijlocul nostru. Am o întrebare mai specifică, poate, Uh, s-a criticat uh, modul în care este condus sistemul uh, brevetelor din Europa, în sensul că industria a spus că, de exemplu, Apple sau și de asemenea, Apple a spus și de asemenea BMW că există o suprareglementare în ceea ce privește brevetele. Așa numiți uh, troli uh, de brevete dăunează inovării din Europa și în prezentarea dumneavoastră ați spus că Europa, uh, v-ați dori ca Europa să fie un uh, hub al uh, proprietății intelectuale în domeniul excelenței. Și eu vreau să vă întreb cum veți face acest lucru, promovând totodată inovarea, IMM-urile și de asemenea aș vrea să mai știu care este avizul dumneavoastră cu părere de, la o cerință de proporționalitate în drept statutul privind de proprietate intelectuală în Europa. Mulțumesc. În ceea ce privește brevetele, experiența mea de 5 ani din München a fost foarte, foarte bogată. A fost foarte mult pentru mine să uh, trec, să ies din zona mea de confort, să trec la brevete după modele industriale și așa mai departe. Brevetele pot fi privite din mai multe perspective. Unii spun că sunt un instrument inovator, fiindcă fără protecția brevetului nu ai cum să investești uh, în inovație, mai ales atunci când inovația durează foarte mult. Este singurul mod de a garanta un profit de pe aceste investiții. Pe de altă parte, există persoane care sunt foarte critice vis-a-vis -vis de sistemul din Europa pentru că noi nu avem un brevet uni, unitar și pentru că există și un, un instrument cu impact negativ. Poți să depui un brevet doar ca să-i dai la o parte pe uh, concurenți din respectivul uh, sector tehnologic. Cred că toate eforturile făcute de Uniunea Europeană au mers în direcția corectă și trebuie să ajungi întotdeauna la un, să găsești întotdeauna un echilibru. Sigur că există întotdeauna societăți și persoane care încerc, încearcă să facă uz de sistem, să-l abuzeze practic. Și asta e cea, aceștia sunt uh, trolii de care vorbeați și dumneavoastră. Apar și în cazul mărcilor înregistrate oricum. Însă, în uh, cadrul uh, reformei directivei privind marca înregistrată și al regulamentului, uh, suntem mai bine pregătiți să răspundem acestor cazuri de abuz împotriva sistemului. Știu că Oficiul European pentru Brevete a luat uh, numeroase măsuri pentru a detecta cazurile și a îmbunătăți modul de informare în ceea ce privește solicitările de uh, brevete și în domeniul tehnologiei. Iar în ceea ce privește sistemul nostru, de ce spuneam că vrem să devenim un uh, hub de excelență în uh, drepturile de proprietate intelectuală? Fiindcă este esențial, cred eu, esențial pentru afacerile din Europa, pentru atunci când societățile europene merg în străinătate, pentru că uh, e esențial să știe că activul lor intangibil cel mai important este protejat. Iar noua reformă este testată deja de 2 ani și pare să fie un instrument puternic. Nu am timp suficient uh, să vă explic uh, de ce a funcționat foarte bine. Ideea este însă că merge în direcția bună, în special date fiind provocările din mediul online, uh, cu comerțul electronic și tot ceea ce presupune asta din perspectiva teritoriului. În uh, ultimele șase luni am uh, creat un observator tehnologic unde încercăm să detectăm eventualele schimbări care ar putea să îmbunătățească uh, inovațiile și ar putea să ne ajute să facem sistemul mai bun. Vom schimba complet instrumentele în ceea ce privește informația pentru acele companii care nu pot să înțeleagă uh, care nu pot să urmărească toate procedurile, deci care au nevoie de uh, îndrumare. Noi considerăm că uh, companiile multinaționale folosesc sistemul nostru foarte bine și nu au nevoie de ajutor, însă vrem să ne concentrăm pe IMM-uri. Acolo este adevărata provocare. Mulțumim frumos, domnul Vos. Da- mulțumesc și eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență și vreau să vă adresez o întrebare și vă mulțumesc pentru că ne stați la dispoziție pentru întrebări. Cred că este bine să avem uh, acest schimb de opinii cu dumneavoastră și pentru că deja aveți o experiență îndelungată în acest domeniu. Din punctul meu de vedere, ar fi frumos să aflăm dacă suntem bine pregătiți din punctul dumneavoastră de vedere cu privire la uh, pentru a face față viitorul, în, viitorului în acest uh, domeniu. Și ați vorbit despre faptul că ar trebui reformate lucrurile, ce anume ar putea să ne pregătească mai bine pentru viitor, care sunt modificările urgente care ar trebui întreprinse, astfel încât să putem face față mai bine provocărilor viitorului. Aceasta ar fi întrebarea. Să nu ne cramponăm de niște poziții uh, pe, pe care să le uh, menținem fixe numai pentru că așa au fost vreme de mult timp. Poate că e nevoie să mai schimbăm un pic structurile și v-aș fi recunoscător uh, dacă ne-ați putea uh, spune câteva uh, elemente care ar putea fi modificate din experiența dumneavoastră. It's a very Mulțumesc frumos. Uh, o întrebare cu adevărat provocatoare. După cum spuneam, uh, reforma sistemului are doar 2 ani și schimbările sunt revoluționare din multe perspective. De pildă, dacă uh, acolo unde s-a hotărât eliminarea solicitării de reprezentare grafică a, unui, a unei mărci, Uh, se deschide un domeniu întreg pentru televiziune, uh, muzică, video și așa mai departe. Și pentru noi necesită o perspectivă, un mod de gândire total diferit. Dar asta e viitorul. Viitorul e ceea ce vedeți pe YouTube, un uh, cântecel pe care îl auzi când intri la supermarket. Uh, Poate în viitor uh, mirosul, dacă ne permite tehnologia, sau gustul. Deci s-a deschis un teritoriu nou. Imaginați-vă um, pe cei dintre noi care de 25 de ani am cerut lucruri care să se poată atinge ca reprezentare grafică. Deci asistăm deja la o revoluție completă, dar asta anticipează modul în care se desfășoară, uh, în care activează societățile acum și vor activa în viitor. Mă refer la aplicațiile uh, de pe telefoane și toate aceste noi tehnologii și modul în care reacționăm mă, mă mulțumește pentru că nu, a, nu am blocat aceste solicitări, unele deja sunt înregistrate și asta înseamnă că e bine pentru viitor, în sensul că nu ne-am blocat în fața acestui necunoscut. Cred că trebuie să facem mai mult, poate în sensul în care a mers întrebarea anterioară, să um, fim conștienți de încercările de a abuza sistemul. Poate că acolo nu suntem încă pregătiți cu adevărat, pregătiți întru totul pentru această concurență sălbatică, să-i spun așa, ca să evit uh, termenul troll. Poate să facem eforturi mai mari pentru a apăra Uh, reputația. A reputația uh, este uh, privită din perspective diferite. Ea se construiește după ani de muncă grea, investiții, publicitate, angajament și așa mai departe. Și atunci mi se pare corect ca sistemul nostru juridic să uh, protejeze mărcile acestea cu reputație, dar poate că nu le uh, protejăm suficient. Trebuie să aducă sute de dovezi, evident, mărcile cu reputație uh, sunt ale unor oameni care vor să profite deja de această reputație deja atât de solidă și atunci poate că sunt sisteme în lume pe care ar trebui să le studiem ca să vedem dacă există o registrare dinamică a mărcilor uh, um, cu reputație, astfel încât aceste companii să nu trebuiască să vină de fiecare dată cu toate dovezile ca să ne convingă. Uh, Curtea de Justiție de la Luxemburg a adoptat o cale foarte bună și a spus dacă s-a făcut deja o evaluare a reputației, puteți să faceți referire la ea, dacă nu e cu 10 ani în urmă. Iată așadar un instrument pe care îl avem deja ca să ne protejăm uh, societățile cu reputație. Și în sfârșit, Aș vrea să vorbesc încă o dată despre eforturile pentru IMM-uri. Trebuie să facem un adevărat efort. Nu au aceleași cunoștințe, au nevoie de ajutor, au nevoie de exemple concrete, de îndrumare, pentru că acolo este viitorul locurilor de muncă din Europa, mai ales dacă vorbim despre micile afaceri inovatoare, care poate inovează la nivelul calității uh, și nu solicită protecția pentru uh, proprietatea intelectuală, ceea ce poate să fie un dezastru, mergând până la distrugerea prezenței unui startup, chiar la începutul uh, afacerii. Anul trecut am, am fost în Cipru la o conferință despre micile, micile afaceri uh, agricole care investesc în produse de calitate, deci produse cu denumire de origine controlată și așa mai departe. Și e incredibil cât de curioși erau să înțeleagă cum pot fi protejați, uh, ce e un uh, SGI, cum se poate folosi, ce înseamnă și așa mai departe. A trebuit efectiv să continuăm discuțiile după conferință fiindcă e, există o nevoie de conștientizare. Conștientizarea reprezintă o mare investiție în viitor, asta cred eu. Mulțumim frumos, domnul Volcan. Mulțumim, doamnă președintă. Bun venit la reuniunea comisiei noastre. Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Ne-ați dovedit că aveți foarte multă experiență ceea ce e foarte îmbucurător. Eu am o întrebare generală și una mai uh, specifică. Cea generală. Care considerați că vor fi problemele în viitor în uh, domeniul dumneavoastră? Cea mai mare provocare? Și cum credeți că ar putea să o abordeze Uniunea Europeană? Și a doua întrebare este mai specifică. Cred că problema este că trebuie să ne adaptăm sistemul clasic de proprietate intelectuală la economia ă, foarte schimbătoare și activată de date. Care este părerea dumneavoastră acest sens? Ce trebuie să facem? De ce avem nevoie? Suntem pregătiți? Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Probabil că provocarea sistemului uh, european uh, de uh, modele industriale și mărci înregistrate vine din volume. Povestea oficiului este o poveste de succes. Anul trecut am sărbătorit cea de-a 25-a aniversare a acestui oficiu și mi-amintesc prima lună când previziunea era că biroul va primi 15.000 de uh, solicitări ceea ce era considerat un scenariu pozitiv și în trei luni am avut 45 de mii, nici măcar nu mai aveam unde să punem dosarele fizic. Pe atunci nu aveam tehnologia pe care o avem astăzi. Anul trecut am avut peste mii de cereri. Există um, provocări care vin din faptul că dacă te uiți la țara de origine în ceea ce privește evoluția, o să vezi că europenii sunt acolo, dar nu mai puțin decât înainte. Când am început, în 1996, să primim cereri, cred că China era undeva pe poziția 110, azi e pe poziția 3. Și de aici vin o serie de provocări, însă volumul este probabil principala provocare. 90.000 de opoziții, 3.000 de anulări, 3.000 de apeluri și suntem doar 19 decidenți. Evident, în toate limbile oficiale, dacă se poate, 23 la număr. Deci, volumul și nevoia ca sistemul nostru să reziste la provocările culturale care vin din uh, faptul că avem cereri uh, trimise din Asia, uh, modele industriale din Corea de Sud, din Japonia, fiindcă sistemele de armonizare sunt diferite. Dacă suntem pregătiți, eu zic că da. Am introdus în planul nostru strategic o serie de propuneri și de inițiative cheie care ne vor ajuta, în special în ceea ce privește tehnologia. Problema este că atunci când noi legiferăm uh, pe proprietatea intelectuală în Europa, avem întotdeauna dimensiunea teritorială, după care ne confruntăm cu folosirea online a mărcii, atacurile și încălcările care se produc online, circularea online a produselor false, uh, care profită sau călăresc valul uh, um, celebrității unei mărci deja consacrate și aceasta este o adevărată problemă. Trebuie să găsim instrumente de aplicare a legii și alte feluri de inițiative uh, la nivelul economiei digitale. Evident că legea nu e totul. Noi, la Camera de uh, recurs, luăm uh, decizii, și iar decizii no- deciziile noastre sunt apoi atacate în fața instanței. Iar, deci noi, împreună cu curtea, trebuie să înțelegem că uneori trebuie să fim creativi. De exemplu, dacă o marcă trebuie să dovedească utilizarea și aceasta s-a folosit doar într-un context online, atunci trebuie să-ți deschizi mintea și la acea posibilitate. Nu poți să ucizi acest mod de utilizare pentru că el nu s-a întâmplat uh, cu suport fizic. Dar eu sunt optimistă. Eu cred că suntem pregătiți. Mulțumesc frumos, spune doamna președintă. Mai sunt și alte întrebări? Domnul Vos. Ich war, ich war eben so ein bisschen... M-am înspăimântat atunci când ați spus că IMM-urile uh, ar trebui să fie un pic mai mult uh, încurajate. Uh, ce credeți că ar trebui să facem aici? E mai degrabă o chestiune de situații de mm, servicii așa nume, să informăm mai bine MM-urile, să le luăm de mână, ca să zicem așa, să le oferim uh, mai multe informații, cunoștințe sau să le atragem atenția că ar trebui să fie mai atenți și la aceste chestiuni legate de proprietatea intelectuală. Deci ce anume, ce anume am putea să îmbunătățim, de fapt? Thank you very much. We Mulțumesc frumos! Avem un întreg pilon în cadrul planului strategiei care se referă la IMM-uri. Evident, ne aliniem cu inițiativele Comisiei de a pune IMM-urile în centrul noii strategii. Atunci când ne uităm la solicitanții um, care ajung la noi pentru mărci uh, înregistrate sau um, modele industriale, acestea sunt societăți mari. Știm că sistemul de conștientizare, de informare prin site-ul web funcționează bine. Însă ce se întâmplă când uh, un mic producător grec de un ulei de măsline foarte bun își alege o marcă deja folosită și este atacat uh, într-o poziție de un oponent, habar n-are ce să facă, nu știe dacă poate să-i răspundă în greacă sau nu și așa mai departe. Există așadar un deficit în ceea ce privește numărul de cereri și atunci când ele intervin în sistem și nu cunosc toate detaliile. Și atunci, în planul strategic, există o serie de aspecte legate de conștientizare, educare, asistență. Evident că nu o să dăm uh, consultanță juridică, nu despre asta este vorba, dar trebuie să lucrăm cu cei care sunt oamenii normali din birourile naționale, din statele membre. Ei știu, lucrează deja cu asta, deci să facem cumva o buclă globală pentru a găsi un limbaj comun, să vorbim despre cazuri, să cred că limba nu poate fi adresată la fel. Poate că nu au nevoie de o marcă înregistrată în Uniunea Europeană, poate lucrează doar în una, unul sau două state membre. De ce să solicite o marcă înregistrată comunitară? Poate că nu este potrivită pentru ei. Deci toate aceste lucruri, începând cu adaptarea limbajului, reprezintă un pilon cheie în strategia noastră. O să mă întrebați de ce e, se preocupă uh, Camera de Recurs cu asta. Pentru că atunci când ajungem uh, la litigiu, evident că există temeri, uh, costuri, uh, se, oamenii se sperie, trebuie să avem un avocat care să vorbească limba cazului, deci nu o să-l pot plăti, așa că renunț și drepturile le preia altcineva sau nu și le pot susține. De ce? Pentru că se tem de litigii. De aceea am introdus uh, soluționarea alternativă a disputelor. Ieftin, secret, confidențial, foarte rapid, avem mediatori care vorbesc toate limbile, care au foarte multă experiență și aceasta este o cale de a permite IMM-urilor să um, um, susține litigiile. Pentru că ne dorim această îmbunătățire a um, soluționării alternative a disputelor. Eu pot să mai tot vorbesc, dar cred că avem și limitări în ceea ce privește timp doamna președintă. Mult vă mulțumim frumos pentru răspunsuri, pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază. A fost o plăcere să vă avem alături de noi, ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem și vă urăm mult succes în etapele următoare ale procesului. Mulțumesc frumos, uh, puteam să dezbatem mult mai mult, uh, dar vă mulțumesc. Da, și noi vă mulțumim, spune doamna președintă, și trecem la următorul punct de pe ultimea de zi, de pe ordinea de zi. Uh, este o mare plăcere să îi spun bun venit alături de noi, doamnei uh, Vestager. vicepreședinte executiv a Comisiei Europene. Ne bucurăm uh, să avem acest schimb de opinii și eu mă bucur în mod deosebit să văd uh, ce aveți de spus acum în această săptămână finală pentru mine. O Europa pregătită pentru era digitală este ceva ce ne interesează pe noi toți ca legiuitori. După cum știți, comisia noastră se pregătește pentru o serie de rapoarte privind inteligența artificială, astfel încât să-și aducă propria contribuție la legea privind serviciile digitale. Vă dau cuvântul pentru remarcile de deschidere, apoi vom lua întrebări din partea eurodeputaților. Thank you very much. Mulțumim și când ajungem la întrebări pentru doamna Vestager, o să le luăm pe rând ca să vă poată răspunde la fel. Mulțumesc. Well, thank you very much and, uh... Și eu vă mulțumesc foarte mult. Da, e ușor să uh, ne lăsăm compleșiți, compleșiți de emoție în aceste zile. Uh, dar vă mulțumesc pentru invitație. Momentul este unul oportun, pentru că pe 19 februarie, după cum știți, uh, dorim să adoptăm la Comisie Cartea Albă cu privire la inteligența artificială și o strategie cu, privind, cu privire la date. Așadar, aceasta este o ocazie foarte bună de a asculta opiniile dumneavoastră și contribuțiile dumneavoastră înainte de adoptarea uh, cărții albe și a strategiei. Uh, avem uh, o abordare dublă uh, a inteligenței artificiale. Vrem să ne asigurăm că ne axăm pe scop, și anume oportunitățile pe care inteligența artificială le aduce societății, cum ar fi îmbunătățirea îngrijilor medicale, um, eficiența energetică, reducerea poluării în ora orașe, a infrastructurii. Deci, odată ce începem să ne gândim, posibilitățile sunt nelimitate, pentru că inteligența artificială ne permite să procesăm niște volume de date pe care nu am putea niciodată noi ca indivizi să le, să le prelucrăm și asta ne dă o mai, un mai bun acces la recunoașterea tiparelor, la evaluarea probabilităților. Deci uh, se pot realiza foarte multe lucruri cu inteligența artificială. Cele două abordări le-am numit ecosistemul încrederii și ecosistemul excelenței. Pentru a crea un ecosistem de încredere sau al încrederii, care să ofere cetățenilor siguranță că inteligența artificială este dezvoltată și utilizată într-o manieră care să respecte pe deplin drepturile și valorile europene, cum ar fi nediscriminarea, spațiul privat, siguranța, responsabilitatea. Uh, sau răspunderea. Și e important pentru că în momentul de față, după cum știm, încrederea uh, în tehnologie a scăzut și nu cred că se leagă neapărat de inteligența artificială, sunt mai multe motive, dar e foarte important ca oamenii să știe că lucrurile de bază sunt asigurate. În al doilea rând, un ecosistem al excelenței. Avem nevoie de capabilități europene pentru a produce uh, acel tip de inteligență artificială care ne trebuie, ceea ce e important din punctul de vedere al competitivității, astfel încât să fim uh, printre cei care vor stabili standarde la nivel global. Pentru că pentru a putea să stabilești standarde, trebuie să poți să și produci um, tehnologia respectivă. Dacă nu, nu vom putea să stabilim noi standarde. Așadar, de aceea avem nevoie pentru a susține nu doar dezvoltarea, ci și utilizarea sau um, folosirea pe scară largă a inteligenței artificiale în Europa. Avem nevoie, de, în primul rând, de date de o mai bună calitate pentru a dezvolta inteligența artificială. Trebuie să maximizăm efectele investițiilor în cercetare, pentru că, în momentul de față, nu facem față concurenței cu Statele Unite, de exemplu, dacă ne gândim la uh, volumele investite în cercetare. Uh, de asemenea, trebuie să ne focalizăm mai bine eforturile în comunitatea de cercetare și inovare, să punem accesul pe IMM-uri care trebuie să poată să acceseze și să utilizeze inteligența artificială, pentru că foarte multe întreprinderi din Europa sunt IMM-uri. Dacă ele nu participă la acest proiect, atunci uh, vom pierde foarte mult. Sectorul public va trebui să conducă prin exemplul pe care îl dă, pentru că sectorul public are, mm, într-o manieră într-un grad mai mare sau mai mic, uh, această dorință de a exprima valorile în viața reală, de a le transpune în realitate, cum ar fi nediscriminarea. Sectorul public are uh, un set de responsabilități mult mai clare și transparente în acest sens. Și, sigur, că trebuie să ne focalizăm asupra competențelor. Îmbunătățirea educației, formării, competențelor în domeniul digital și nu doar la nivel de inginerie avansată, ci și pentru ca oamenii să înțeleagă de ce anume uh, ne lovim în acest domeniu. Și apoi întrebarea care se pune este, avem nevoie oare de un nou cadru de reglementare? Și pentru a vă spune încă o dată ceea ce e evident, e clar că trebuie să consolidăm încrederea. Dezvoltatorii și utilizatorii de inteligență artificială fac deja obiectul sau sunt deja subiecti. ai legislației europene, ar fi protecția datelor, protecția sferei private, nediscriminare, protecția de gen, siguranța produselor, norme de răspundere, privind răspunderea. Toate acestea există deja și majoritatea produselor care folosesc deja inteligența artificială, bine, aceste produse sunt acoperite de uh, acest set de norme. Dar natura specifică a inteligenței artificiale poate face să fie mai dificilă aplicarea și asigurarea uh, sau verificarea aplicării legislației în acest mod, pentru că s-ar putea să fie greu de evaluat ce s-a întâmplat uh, deci chiar dacă ai niște drepturi, s-ar putea să fie mai greu să-ți dai seama, să-ți dai seama pe cine poți să dai în judecată într-o anumită situație, de exemplu. Deci trebuie să examinăm situația pentru a vedea dacă legislația actuală face, acoperă în mod adecvat riscurile legate de inteligența artificială sau dacă e nevoie de modificări. Și, sigur, s-ar putea să existe niște lacune de reglementare, să fie chestiuni care pur și simplu să nu fie acoperite și atunci ar trebui să le abordăm la nivel european pentru a ne asigura că și atunci când e vorba despre aceste elemente, avem într-adevăr o piață unică, veritabilă. În al doilea rând, pe ce să punem accentul? Pentru că poate serviciile de streaming de muzică îmi dau doar jazz din anii 50 și nu îmi dau uh, melodiile de la Eurovision pe care vreau să le aud, dar odată ce înțeleg care e problema, pot să o remediez. Însă, e cu totul altceva dacă e vorba de o aplicație de, de viață și de moarte, care evaluează dacă un cancer este benign sau malign. Uh, și ea se bazează pe datele care au fost introduse în aplicația respectivă. Deci situația este mult, mult mai, uh, mai uh, serioasă, mai gravă, poate. Și în astfel de situații, um, Poate că lucrurile sunt destul de clare, nu avem îndoiele, dar pentru foarte multe aplicații trebuie să se uh, uh, găsească, să se identifice și să se clasifice riscurile. Care sunt riscurile ridicate, care sunt riscurile medii și riscuri scăzute. Apoi, sectorul public care oferă servicii în interes public sau finanțează servicii în interes public ar trebui să respecte standarde foarte ridicate în ceea ce privește transparența și responsabilitatea. Deci, poate că nu e o chestiune de riscuri foarte ridicate, dar pentru că e vorba de banii contribuabililor, ar trebui ca standardele să fie mai ridicate. De asemenea, ar putea fi necesar să analizăm mai uh, în detaliu anumite tehnologii uh, care pun uh, probleme delicate, cum ar fi tehnologii de recunoaștere a trăsăturilor feței, de exemplu. Acestea pot să pună probleme importante legate de protecția datelor sau uh, legate de drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul uh, de uh, adunare. Um, trebuie să folosim o abordare prin care să ne asigurăm că aceste tehnologii sunt utilizate într-o manieră uh, bine justificată și uh, adecvată. Uh, Carta albă va fi, uh, Cartea albă va fi însoțită de un raport cu privire la inteligența artificială, la un cadru al tehnologiilor digitale cu privire la siguranță și uh, răspundere, în care evaluăm nevoia de adaptare a legislației noastre în materie de siguranță și de răspundere. Și acum, Întrebarea este dacă acest domeniu ar trebui să fie acoperit de un potențial regulament, să spunem. Pentru noi e foarte important să punem accesul pe calitatea și trasabilitatea datelor pentru a ști care sunt datele care au fost introduse într-un anumit algoritm, să știm dacă lipsesc date, pentru că uneori ne îngrijorează calitatea datelor pe care le avem, fără să ne dăm seama că poate datele pe care nu le avem ar trebui să fie motivul de îngrijorare, pentru că uh, faptul că nu avem anumite date ne uh, oferă o imagine distorsionată a lumii. În al doilea rând, ar trebui să ne gândim și la limitările sistemelor bazate pe inteligență artificială. Așa cum am spus, mă entuziasmează foarte mult acest subiect, vor fi foarte utile aceste tehnologii în anumite domenii, dar vor exista și niște limitări de natură tehnică. Apoi, care este transparența interacțiunilor cu inteligența artificială pentru a ne asigura că există o supraveghere umană. Deci ar fi important să știi atunci când uh, vorbești cu cineva, dacă vorbești cu o persoană sau cu o, o tehnologie. Uh, și uh, chiar uh, zilele trecute încercam să clarific o chestiune referitoare la servicii și am adresat această întrebare, pentru că uneori nu-ți dai seama dacă discuți cu un om sau cu o mașină. Și apoi în ce măsură normele pot să fie uh, aplicate sau în ce măsură se poate verifica aplicarea lor. Eu cred că e mai bine să ai un set de norme precise pe care să le poți aplica decât să ai o listă lungă de lucruri pe care uh, le-ai dori, dar a căror aplicare nu poți să o asiguri. Apoi, câteva cuvinte referitoare la strategia digitală. Strategia uh, cu privire la date se bazează pe faptul că aceste tehnologii, de fapt, uh, au nevoie de date, de volume foarte mari de date. Datele trebuie să fie disponibile în Uniunea Europeană în diverse sectoare și de aceea lucrăm la o strategie pentru a permite un acces mai amplu, o utilizare și o exploatare mai amplă de către întreprinderile europene mari și mici. Și aici vrem să ne asigurăm că inovarea bazată pe date are, servește un scop bine definit care uh, merge în susținerea, vine în susținerea obiectivelor noastre și sigur că e foarte important uh, să avem controlul asupra datelor care sunt generate. Deci, după cum am spus, pe 19 februarie dorim să prezentăm și strategia noastră privind datele. Pentru că reprezintă un motor al inovării, dar și un punct foarte important referitor la competitivitatea noastră. Modul în care este organizat accesul la date și utilizarea datelor vor determina capacitatea noastră inovatoare pentru viitor. Și vă dați seama că adesea uh, partajarea datelor vor avea un efect de creștere a competitivității, pentru că dacă IMM-urile, să zicem, pot să partajeze date, vor putea să concureze mai bine cu mari actori de pe piață. Deci, uh, atunci când sunt bine folosite, datele pot să folosească în uh, um, folosesc actorilor de pe piață uh, pentru a concura mai bine cu actori mai mari. Apoi, Uh, dimensiunea infrastructură, legată de infrastructură. E importantă infrastructura pentru că economiile digitale au nevoie de cap capabilități uh, oferite de uh, tehnologia cloud și sigur, e foarte important să se exploateze și uh, elemente cum ar fi uh, inteligența artificială, internetul lucrurilor, tehnologiile blockchain și așa mai departe și acestea să fie uh, făcute accesibile unei serii mai uh, variate de utilizatori. Sigur că normele de uh, prelucrare și standardele de prelucrare a datelor Uh, și de protejare și de a datelor trebuie să fie uh, asigurate. Um, în ceea ce privește serviciile judiciare, aici obiectivul este de a adapta cadrul nostru E nevoie, sigur, să uh, asigurăm protecția cetățenilor europeni și uh, posibilitatea de a garanta aplicarea uh, legislației, oricare va fi aceasta, în domeniul digital. E foarte important uh, să venim cu această iniția- inițiativă, păstrând în minte foarte clar obiectivele noastre, astfel încât acțiunile noastre să fie bine uh, focalizată. Pentru că sub această umbrelă a serviciilor digitale e, de fapt, o umbrelă pentru idei, uh, e o umbrelă deschisă către idei care să, uh, să, să vină sub această umbrelă. Acestea fiind spuse, aștept cu mare plăcere nu doar întrebările dumneavoastră, ci și contribuția dumneavoastră, pentru că, după cum am spus, e momentul bun pentru a influența ultima, uh, pe ultima sută de metri pregătirea uh, acestor, uh, acestor inițiative. Președinte, vă mulțumim foarte mult. Am o listă lungă de uh, întrebări, dar am și o listă foarte lungă de uh, colegi care doresc să intervină și începem cu domnul Radev. Doamnă госпожо comisar. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând vreau să vă urez un an uh, nou uh, fericit și vreau să vă urez uh, mult succes în mandatul dumneavoastră. Domnule comisar, așadar, vreau să vă urez mult succes în mandatul dumneavoastră. În orientările politice ale comisiei actuale, doamnă președinte, von der Leyen subliniază faptul că noua legislație cu privire la serviciile digitale vor, uh, se vor baza pe uh, platformele actuale și pe uh, normele care există deja în domeniu. Piața unică digitală trebuie să fie finalizată și știm că această propunere dorește să adapteze directiva cu privire la uh, comerțul uh, electronic. Vreau să știu cum doriți să armonizați în continuare dispozițiile referitoare la contractele digitale și dacă va fi o nouă abordare de reglementare vis-a-vis -vis de noile tehnologii, tehnologii digitale și mai ales uh, uh, tehnologia blockchain. O altă chestiune relevantă o reprezintă informațiile care trebuie să fie oferite de uh, furnizorii de servicii către consumatori. Care sunt modificările pe care doriți să le introduceți în acest domeniu? Pentru că în continuare vedem situații în care consumatorii nu sunt pe deplin informați cu privire la toate aspectele pertinente legate de contractele pe care le semnează. Și în cele din urmă, va, veți menține principiul răspunderii limitate în noua legislație pentru serviciile digitale? Uh, veți dori o mai mare armonizare în acest domeniu și dacă da, atunci ce vreți să faceți mai, mai concret? On, uh, on the Digital Services Act uh, that you're asking about, this is indeed still. Uh... În ceea ce privește actul privind serviciile digitale, după cum v-am spus, uh, e în curs. Uh, munca la <laughs> acest dosar. Avem această provocare de 100 de zile la comisie pentru a crea un cadru pentru inteligența artificială. Și am văzut că a, uh, se uh, simte foarte clar nevoia pentru o strategie în domeniul datelor și deci pe asta ne-am concentrat. Nu am răspunsuri definitive la întrebarea dumneavoastră, care va fi abordarea noastră în actul privind serviciile digitale. Uh, aveți dreptate atunci când spuneți că mulți consumatori simt că au drepturi, dar nu știu cum să uh, și le revendice și li se pare foarte greu să înțeleagă termenii și condițiile contractelor pe care le semnează. Deci, e clar că mai avem uh, multe de făcut. În al doilea rând, ne gândim, sigur, și la efectele faptului că serviciile digitale s-au schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani. Uh, ce a fost prevăzut în directiva privind comerțul uh, electronic uh, s-ar trebui să, s-ar putea să aibă nevoie de adaptare, de reactualizare, dar uh, iau notă de ambițiile acestei comisii de a lucra la conținut, conținutul uh, actului privind serviciile digitale. Eu aștept uh, cu plăcere colaborarea cu dumneavoastră. Uh, nu voi stabili niște obiective ale comisiei foarte stricte sau foarte ferme. Mulțumim, doamna Vautman. Mulțumesc, doamna Vestager, pentru introducerea în acest subiect. Cred că va fi foarte palpitant și mi se pare că trăim într-o epocă palpitantă. Pe mine mă interesează foarte mult uh, aceste subiecte pentru că utilizarea inteligenței artificiale uh, și uh, modul în care proiectăm uh, um, interacțiunea noastră cu inteligența artificială, uh, ne va uh, ajuta sau nu uh, în cursa aceasta uh, globală. Uh, pentru noi, pentru mine, două puncte sunt importante. Uh, siguranța produselor și răspunderea. Sunt cele două fațete ale aceleași uh, medalii uh, care sunt foarte importante, mai ales pentru IMM-uri, așa cum a spus. Cum garantăm un cadru armonizat? Cum garantăm o structură juridică ce oferă uh, siguranță IMM-urilor în acest domeniu. În al doilea rând, ați vorbit despre date, despre uh, baze de date, despre partajarea datelor. Ați spus că aceste elemente vor fi hotărătoare. Știm că doar, 80, doar 20% din date sunt folosite în momentul de față, chiar dacă ele sunt uh, disponibile. Cum organizăm uh, un astfel de exercițiu de punere în comun sau de partajare a datelor și dezvoltarea uh, tehnologiei Gaia X uh, nu ar trebui ca aceasta tocmai să dea posibilitatea IMM-urilor să uh, își pună la dispoziție datele pentru a putea să le și utilizeze? Deci, uh, uh, întrebarea mea concretă, în strategia privind uh, inteligența artificială, cum evaluați situația siguranței produselor și a răspunderii? Well, first and foremost, I, I very much uh, agree. Mai întâi de toate, sunt perfect de acord că e nevoie de certitudine juridică dar în același timp trebuie ca și întreprinderile să poată face față schimbărilor, numai prin numai dacă există produse care sunt expuse riscului de a provoca pagube oamenilor, daune sau de a încălca regulile, atunci se poate veni cu niște cu un cadru de reglementare, dar respectând principiul proporționalității. Apoi, care sunt posibilele lacune legislative. Multe produse, chiar și în prezent, sunt acoperite de regulamentele deja în vigoare. Problema însă este de a identifica dimensiunea inteligenței artificială dintr-un produs care poate produc, provoca pagube sau daune. Deci, se pune problema exercitării propriilor drepturi în fața unei tehnologii care este autodidactă și care, deci, se schimbă ea însăși în timp, Asta va trebui evaluat. Dacă legislația este potrivită, va trebui să vedem. E nevoie de o abordare poate diferită pentru a putea pune în aplicare drepturile persoanei. Care sunt lacunele în cazul în care se schimbă lucrurile? Dacă regulamentul nu va mai fi adecvat obiectivului pe care îl urmărește, asta va trebui să evaluăm. Apoi, pe bună dreptate, spuneți dumneavoastră că deja dispunem în prezent de multe date care nu sunt folosite. Multe întreprinderi au ideea aceasta de a căuta aurul acestor date, după care nu prea știu ce să facă cu ele. Așa că nu mai e aur, datele acelea nu mai sunt aur, ci devin uh, inutile, lipsite de valoare deoarece nu sunt folosite. Prin urmare, într-un fel, trebuie să găsim o modalitate de a învăța pedagogic aceste IMM-uri să folosească datele acestea, cum să le pună în comun. Dacă avem, de exemplu, un foarte mare vânzător cu amănuntul și apoi un lanț de vânzători cu amănuntul mai, mic, mai mici marele vânzător cu amănuntul poate să colecteze datele, poate să le prelucreze și deci are un avantaj competitiv. Dacă le-am putea, i-am putea învăța și pe cei mai mici să procedeze la fel și aceștia ar putea avea pe urmă o înțelegere mai bună a pieței, a clienților lor și ar putea concura pe picior de egalitate cu uh, magazinul mare. E vorba însă pentru asta de măsuri practice, de lucruri concrete care trebuie făcute. Nu problema nu o reprezintă barierele juridice, cât o reprezintă barierele de gândire, de mentalitate. Deci la asta trebuie să lucrăm, la infrastructura umană mai degrabă decât la cea fizică. Un lucru fascinant în legătură cu ideea aceasta a GAEX este că se poate stabili un acces al uh, furnizorilor pentru cetățeni la, la furnizorii de cloud europeni, astfel încât oamenii să poată constata că există și alternative la mari furnizori de cloud. Și astfel oamenii să înțeleagă că nu întotdeauna trebuie să stocheze datele acolo. Nu e suficient să stochezi datele, de fapt, ci că trebuie să le fie și uh, accesibile și că ele trebuie să fie criptate ca să știe omul la ce se vor folosi datele sale. Foarte important este însă cum se partajează, cum se pun la oaltă și cum se utilizează aceste date. Aici sunt barierele. Lucrurile se vor tot schimba în următorii 50 ani, fără îndoială, astfel încât mult mai puține date vor fi stocate, ele vor fi practic folosite acolo unde sunt produse, fiindcă se creează altfel, altminteri se creează atât de multe date încât ar fi extrem de costisitor de uh, costisitor și financiar și din punctul de vedere al timpului și efortului ca ele să fie stocate pentru a fi cândva folosite după caz. Nu o să avem foarte multe date colectate, dar nu o să avem unde le stoca, fiindcă ar fi mult prea greoi să le depozităm undeva și să le întreținem acolo. Mulțumesc foarte mult! domnul Anghe, mulțumesc foarte mult. Mai întâi de toate vă mulțumesc, vă, vă felicit foarte mult pentru preluarea acestei noi uh, poziții, acestei noi funcții și vă spun din punct de vedere personal că mă bucură foarte mult leadership-ul dumneavoastră pe marginea acestui subiect și că vă susțin întru totul. Trei întrebări. Mai întâi, un lucru pe care nu l-ați menționat în prezentarea dumneavoastră e chestiunea subiectivismului. Cum veți uh, aborda problema aceasta, această provocare? Este un lucru pe care îl aveți în vedere spre a fi inclus în Cartea Albă? Considerați că e cazul să uh, Uh, insistați pe problema aceasta a transparenței codurilor. Ce părere aveți? Care e poziția dumneavoastră? Apoi, problema a ceea ce contribuie considerat de risc, de mare risc. Noi aici, în grupul acesta, suntem uh, un pic îngrijorați că definiția acestui risc ridicat va fi una foarte tehnică și deci minimalistă. Ce criterii veți aplica în legătură cu ceea ce trebuie considerat de mare risc? Întrebările dumneavoastră sunt foarte pertinente și dificile în același timp. la primul subiect, posibilitatea de a explica aceste tehnologii de vârf. Cum faci să folosești tehnologia pentru a explica tehnologia ca oamenii să poată urmări ce se întâmplă, cum evoluează lucrurile și care sunt interacțiunile în timp ce funcționează tehnologia. Problema este să găsești oamenii, persoanele responsabile. Cum te poți asigura că algoritmii au fost la facultatea de drept ca să știe ce pot face, ce nu pot face, ce trebuie să refuze dacă întâlnesc în cale, să spunem, uh, o abordare de tip cartel și atunci algoritmul trebuie să vină să spună nu, așa ceva nu se poate, aia asta nu se poate. Deci trebuie găsit o modalitate în noul cod de a include toate aceste echilibre reciproce și controle reciproce. Apoi, știu foarte bine că va fi extrem de dificil să găsim această capacitate, cu siguranță nu ne putem aștepta să o construiască fiecare stat membru în parte, pentru că e vorba de oameni extrem de, de competenți, foarte specializați la nivelul cel mai înalt. Cu siguranță, așteptarea evidentă este ca tehnologia să nu fie subiectivă, mi se pare fascinant faptul că această părtinire, subiectivismul acesta cu care trăim în fiecare zi, noi înșine, atunci când ne uităm în oglindă, nu îl așteptăm de partea tehnologiei, deși tehnologia este peste tot în lume. Tehnologia ia datele, le prelucrează și, de fapt, ne spune care este lumea din fața noastră. Dacă ai face așa ceva la nivelul unui director de întreprindere, primul criteriu ar fi să fie un bărbat. Pentru că, potrivit datelor, întreprinderile care angajează directori preferă ca aceștia să fie bărbați. Deci, logic ar fi, pentru respectiva tehnologie, să învețe că trebuie să fie bărbat ca să fii CEO. Deci, încă o dată, o dovadă a faptului că problema nu este la nivelul tehnologiei, ci al oamenilor, al minții. Așa s-a întâmplat și atunci când uh, au început să apară uh, orchestrele și magicienii în spatele uh, cortinei la teatru. Așa se întâmplă și, când, și cu dispariția genului din acest, din acest discurs. Într-adevăr, trebuie să eliminăm uh, subiectivitatea și părtinirea din lumea non-tehnologică pentru ca acest lucru să se regăsească apoi și în lumea tehnologiei. Apoi problema riscului ridicat. Ceea ce este risc ridicat pentru o aplicație nu e așa de ridicat pentru o altă aplicație. Ce se întâmplă când uh, lucrează împreună cele două aplicații? Păi chiar și aceea cu risc scăzut poate să devină dintr-o dată de risc ridicat. Trebuie pentru asta să discutăm cu sectorul și să vedem cum sunt implicați oamenii. Dacă un serviciu de traducere de pe telefonul dumneavoastră nu oferă o traducere exactă, nu e sfârșitul lumii. Dar dacă un uh, software pentru un pilot de avion nu mai funcționează bine, apoi asta e deja, o cu... consecințele sunt cu totul altele. Deci abordăm lucrurile diferit și despre asta discutăm în uh, procesul de consultare publică pe marginea cărții albe. Vorbim numai, nu numai de uh, risc ridicat, risc redus, ci și de distinția aceasta care se regăsește undeva în zona gri, între alb și negru. Nu există criterii definitive, absolute, pentru că lucrurile, nuanțele sunt mult mai subtile și ele sunt create de tipul de aplicație. De asta depinde totul. Mulțumesc foarte mult, domnul Breyer. Thank you, Ms. Vestager. Mulțumesc, doamnă Festager, pentru că ați venit în fața comisiei noastre și pentru că plecați urechea și la feedback-ul nostru. Aș începe prin a ridica în discuție problemele grupului de nivel înalt, pe care se bazează foarte mult comisia, se pare, și în care sunt, este puternic reprezentată industria. Mi-aș fi dorit ca el să fi fost minteri, ca componența acestui grup să fi fost alta, dar mă rog, asta e altă temă. Cât privește politica propriu-zisă, cerințele acestea de transparență, în legătură cu modul în care trebuie folosită inteligența artificială trebuie completate și prin linii roșii. Adică să vedem unde nu trebuie folosită inteligența artificială, unde folosirea ei ar fi neetică. Vorbeați, de exemplu, de recunoașterea facială. M-a cam surprins așa să citesc că a, a, în Politico a apărut un proiect curs în legătură cu, de la comisie în legătură cu recunoașterea reci, reci, facială. recunoaștere folosită uh, pe camerele CCTV unde, sau la frontiere, de exemplu, pentru identificarea anumitor persoane specifice. Mi s-a părut foarte interesant să citesc acolo că nu există un moratoriu pentru acest tip de recunoaștere reciprocă, foarte precisă, folosindu-se inteligența artificială, deși uh, există un moratoriu pentru utilizarea inteligenței artificiale pentru supravegherea în masă. Apoi, cât privește prelucrarea datelor și punerea lor în comun, aș sugera să rămânem la datele cu caracter anonim, pentru a arăta clar că nu este vorba de datele cu caracter personal, care sunt vizate de regulamentul GDPR. Cred că ar trebui să discutăm însă dacă GDPR n-ar trebui extins, fiindcă până în prezent el se limitează numai la procesul decizional bazat pe algoritmi și la inteligență și pe inteligență artificială. Nu, vorbește, nu vorbește însă de deciziile luate de acești algoritmi și de faptul că acestea sunt determinate uneori de alte procese din spatele lor bazate pe algoritmi, care nu sunt deloc abordate aceste chestiuni de GDPR, până în prezent nu, e, nu se regăsesc deloc în textul său și cred că tocmai de aceea GDPR ar trebui completat și extins. Pe urmă m-ar interesa să știu ce părere aveți în legătură cu dispozițiile legate de interconectivitate. Știți că este un obstacol major în calea concurenței care vizează și rețelele de socializare și cele de mesagerie. Nimeni nu mai poate să concureze, e practic un monopol, pentru că nimeni nu se mai poate lansa în piața aceasta a serviciilor alternative. Ce părere aveți în legătură și cu acest subiect? Și în fine, Câteva gânduri în legătură cu abordarea noastră generală privitoare la actualele dispoziții în vigoare. Cred că este foarte important ca în directiva să se prevină, să prevină cenzura persoanelor private filtrarea, cenzura par să fie în prezent aproape susținute. E ca un fel de Uh, poliție privată care stabilește ce trebuie și ce nu trebuie să apară pe rețelele de socializare. Ne-am dorit să existe un organism public care să se bazeze pe lege, pe regulament, pe conținutul regulamentului de combatere a terorismului, deci să existe o politică care așa să arate, bazată pe un organism public care să aplice legea. Aveam pe lista mea nu persoane înscrise, nu, nu, nu întrebări ca număr, ci persoane înscrise la cuvânt. Dar nic- nicăieri n-am precizat că o persoană are dreptul doar la o întrebare. Așa că ne scuzați, dar știu că aveți foarte multe întrebări la care să răspundeți. Doamna Festeher, mulțumesc foarte mult. În legătură cu grupul de experți, eu n-am fost implicată în crearea sa, așa că nu pot să vă spun mai multe. Cele șapte principii însă mi se par cât se poate de pertinente și au trecut și proba timpului. Avem peste 150 de reacții ca urmare a aplicării acestui foarte, foarte complex și elaborat, detaliat uh, chestionar. Și este foarte interesant să constatăm că foarte multe întreprinderi vor să colaboreze cu noi. Nu în sensul că, iată, voi, uh, comisia, vă ocupați de politică și noi, întreprinderile, ne ocupam de afaceri. Nu. Din experiența mea de până acum, e foarte util să ne folosim de resurse și să înțelegem că dacă nu creăm încredere în tehnologie, atunci lucrezi miop Doar dacă stimulezi încrederea în cultura aceasta a întreprinderii, atunci poți să ai o colaborare pe termen lung benefică pentru toată lumea. Well, exactly the question about... Uh, technology, it can be facial recognition, but it can also... În ceea ce privește tehnologia um, care folosește date biometrice, putem vorbi de recunoaștere facială sau și de alt tip de uh, tehnologie. Aveți dreptate când spuneți că se folosește masiv această tehnologie, uh, dar și individual și semne de întrebare pot să existe în ambele utilizări. Ați văzut că în Statele Unite e foarte dificil să-ți dai seama după teste dacă această tehnologie ajută polițiștii prea mult sau nu. Este important ca până la uh, urmă să ajungem să discutăm acest lucru mult mai în profunzime. Vis-a-vis -vis de facilitarea accesului la date, Sigur, e o presupunere că uh, GDPR nu face ceea ce trebuie. Noi încercăm să le includem pe amândouă, nu să uh, evităm GDPR. Și e posibil. Nu vorbim doar de datele nepersonale, ci și de datele uh, intermediare, ca să zic așa. Asta ca să nu se poată identifica persoanele individuale sau reidentifica cu datele secundare existente. Nu știu dacă GDPR trebuie extins Uh, dar luând uh, lucrurile în ordinea priorităților, eu cred că ar trebui ca el mai întâi să poată fi aplicabil în totalitate. Cred că mulți cetățeni sunt la fel de frustrați și mi, uh, ca și mine atunci când își organizează setările și se asigură că dispozitivul încă funcționează, chiar și atunci când își exersează drepturile de a nu transfera date. În acest sens, așadar, cred că mai avem multe lucruri și autoritățile de protecție a datelor chiar se ocupă de acest lucru. În ceea ce privește interconectivitatea sau interoperaționalitatea, este ce îmi place mie cel mai mult, fiindcă astfel se deschide piața către competiție și asta e minunat. În multe sectoare vom lucra cu asta în viitor uh, și în dreptul uh, concurențial și în orice altceva, fiindcă Astfel, uh, orice societate are șanse mult, mult mai mari decât uh, în alte circunstanțe. Mulțumesc, sunt impresionată. Mai avem patru vorbitori și 15 minute uh, interpretare la dispoziție. Urmează doamna Sejani și după aceea închid lista după cei patru. Domnul Sejani. Domnul Sejurne. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Uh, mulțumim uh, pentru prezentare atât de cuprinzătoare. Comisia noastră se ocupă de proprietatea intelectuală, de chestiunile etice și această ultimă tematică face obiectul numeroase dezbateri privind tocmai această linie pe care trebuie să o adoptăm între competitivitatea industriei europene și liniile roșii unde vrem să intervenim noi în calitate de legiuitori comunitari. Toți colegii mei au pus uh, numeroase întrebări, acoperind cam toate aspectele, dar o să revin la recunoașterea facială. Într-adevăr, uh, unul dintre documente a creat uh, o debat, dezbatere legat de, legată de moratoriu. Puteți să spuneți puțin mai clar care este poziția Comisiei pe acest subiect și apoi o idee ce trebuie explorată și care nu face parte din discuțiile noastre actuale problema dreptului proprietății asupra datelor private. În Europa se lansează o dezbatere. Creăm o piață a datelor, fiecare utilizator are dreptul să-și vândă datele și apoi, evident, și să nu și le vândă. V-ați gândit puțin la această chestiune în cadrul Comisiei? Este poate un subiect ce merită explorat și de Parlamentul European în anii următori? Mulțumesc! Nu am finalizat uh, textul uh, cartei albe privind uh, inteligența artificială, deci nu pot să vă spun exact care va fi formularea. Însă, abordarea vis-a-vis -vis de așa numitele tehnologii delicate sau care folosesc biometrică este cu siguranță una atentă. Pentru că um, putem astfel să ne exprimăm foarte bine modul în care vrem să ne transpunem valorile în realitate uh, să poți să exersezi drepturile fără să fii supus monitorizării. Și în acest sens, eu mă gândesc că dezbaterea va fi una amplă, dar ea este și extrem de importantă. Și nu vorbim doar de supravegherea spațiilor publice, ci și de utilizări la nivel 1 uh, la 1 Uh, că vorbim de autorități vamale, poliție, instanțe judecătorești și așa mai departe. Cum ne putem asigura că și în aceste contexte etica, normele, valorile noastre sunt transpuse în realitate? Cred în continuare că vor exista domenii unde vom vedea că genul acesta de tehnologie va fi utilă dar e important să avem o dezbatere completă și cu siguranță la dezbaterea respectivă vă vom invita, fiindcă inițial trebuie să fim atenți, prevăzători uh, în modul de utilizare, pentru că altfel va fi greu să susținem și să apărăm valorile fundamentale. Apoi, pentru a se crea o piață a datelor, Uh, ca să vă spun sincer, pe mine mă dezamăgește puțin poziția pieței. Mă așteptam ca după GDPR să fie mai mulți intermediari care să-și ofere serviciile cetățenilor, care să-și poată astfel gen, uh, gestiona și monitoriza singur datele. Nu știu ce se va întâmpla în viitor cu această idee. Mai există una pe care sper să o putem discuta și anume atunci când contribuabilii creează date, deci practic creează un bun public, cum să permitem acces la acestea cumva la nivel integral. Sigur, poziția Comisiei este date, un spațiu deschis al datelor pentru toată lumea. Însă dacă intrăm într-o fază nouă, unde datele create sunt mult mai multe, oare ne mai dorim această deschidere? Câte vreme nu există uh, o certitudine a unei uh, recompense prin care contribuabilii sunt plătiți pentru aceste resurse ce sunt puse la dispoziția uh, societăților, a mediului de afaceri. Și aici vorbim uh, de un alt parametru al discuției, unde cuvântul cheie este într-adevăr piața datelor. Și aș fi uh, interesată de perspectiva acestei comisii, pentru că e una în care durează de mult ca uh, principiu. Ce facem cu uh, și citez resursele naturale. Mulțumesc frumos, domnul Vos. Mulțumesc. Am, de fapt, foarte multe întrebări. Unele deja și-au găsit răspunsul. Dar o să încerc totuși să iau poziție mm, față de anumite chestiuni. Eh, recunoașterea facială. Eh, da, pot să recunosc avantajele, dar dacă spunem eh, nu vom uh, mai folosi tehnologia recunoașterii faciale în Europa, în timp ce peste tot în lume se continuă dezvoltarea acestei uh, tehnologii. Mi se pare că ar transmite un mesaj uh, greșit să oprim această tehnologie modernă. Da, că trebuie să um, fim atenți la chestiuni legate de protecție și siguranță, da, dar să oprim pur și simplu munca în acest domeniu mi se pare greșit. Apoi, în ceea ce privește accesul la date, în acest domeniu uh, vom veni tot timpul în uh, contradicție cu regulamentul privind protecția datelor. Uh, credeți că ar fi eventual bine să avem o abordare mai creativă a acestui, aplicării acestui regulament sau găsim niște modele mai creative? Pentru că mă gândesc la inteligența artificială și vrem, de exemplu, să combatem cancerul. Pentru asta avem nevoie de foarte multe date, date foarte uh, cu caracter personal, conform uh, regulamentului. Și pentru că avem niște uh, cerințe foarte uh, ridicate, nu vom putea să câștigăm în această cursă. De aceea cred că numai dacă uh, găsim o soluție uh, rezonabilă și inteligentă prin care să putem să uh, facem pace între protecția datelor și uh, uh inovare, nu știu exact prin ce fel de modalități, dar cred că trebuie să avem o abordare mai creativă pentru a permite uh, inovarea în acest domeniu. Și, dincolo de asta, poate încă o idee. Pe de o parte, vrem să fim, în, să fim competitivi față de alte regiuni importante din lume, SUA sau China sau așa mai departe. Dar cred că acest lucru nu va mai funcționa în manieră tradițională, ci cred că vom putea să fim competitivi numai atunci când acționăm uniți. Deci, nu uh, interesele uh, germane sau franceze la nivel european, ci să avem un interes european pe care apoi să putem să-l și punem în aplicare în toate statele membre. E un alt model de gândire, pentru că dacă nu vom reuși să avem o poziție unică, un interes unic în Europa, atunci eu nu cred că putem să ne menținem în această uh, Uh, cursă globală. Și atunci se pune întrebarea pentru mine, vorbiți serios atunci când vorbiți despre piața unică digitală? Și dacă da, atunci ce instrument juridic alegem? Pentru că eu cred că e bine să ne gândim dacă vrem să avem o piață internă digitală complet armonizată în acest domeniu, ceea ce pentru mine ar însemna, clar, regulamente. Știu că va fi foarte greu în discuția cu statele membre pentru că vor peste tot să își protejeze interesele naționale, au problemele naționale, dar cred că dacă avem tot timpul o piață fragmentată, nu putem să avansăm, pur și simplu. De aceea cred că e potrivit să mergem pe acest uh, drum. Și dacă îmi permiteți încă o ultimă idee, chiar dacă nu este la subiectul dezbaterii, dar dacă vrem să recuperăm sau să ne menținem uh, în uh, um, competiția cu alte regiuni, atunci, din punctul de vedere al finanțelor, dacă mă uit la negocierile CFM-ului, avem oare prioritățile cele bune, inclusiv pentru domeniul digital? Pentru că eu nu am senzația că um, acest efect de pârghie în noul pactul, pact ecologic european pe care îl dorim, inclusiv în domeniul digital, uh, eu cred că și în domeniul digital am avea nevoie de o asemenea, uh, de, de aceeași abordare de tip uh, pârghie. Nu știu dacă și ce am putea să modificăm, pentru că aici din nou avem dificultăți cu statele membre, dar cred că acum este momentul în care trebuie să spunem că trebuie să ne schimbăm abordarea deci, inclusiv în ceea ce privește finanțele, trebuie să ne asigurăm că acolo am schimbat macazul și am stabilit prioritățile cele bune. Well, it's uh, obviously it's a, it's a point uh, that the world goes on around us. E adevărat că lumea se învârte în jurul nostru, dar lumea se și schimbă și înțelege că nu toată inovația formează societăți în care ne-am dorit să trăim. Și în Europa, reprezentanții democrațiilor noastre au spus întotdeauna asta facem și asta nu facem. Uitați-vă la agricultori, la fermieri, de exemplu. Majoritatea fermierilor sunt foarte atenți în utilizarea pesticidelor și au o bună stare a animalelor, dar nu vrem să riscăm cu apa potabilă, cu apa de băut, să le permitem să nu fie atenți. Și atunci am spus, un, am creat un cadru și a zis, toată lumea trebuie să fie atentă cu pesticidele și trebuie să aibă grijă ca animalele să aibă o stare de sănătate bună, fiindcă nu vrem să riscăm cu cei care nu sunt interesați implicați, dat fi, uh, pentru că ne interesează și animalele și apa de băut. Așadar, este un mod tradițional de lucru în Europa. Faptul că democrația creează cadrul și în acest cadru atât cetățenii cât și uh, societățile cât și piața funcționează și la fel se aplic, uh, aplică și tehnologiilor. Uh, una e să spui, așa ne dorim lucrurile, așa ne dorim să fie lucrurile, astfel încât cetățenii să se simtă confortabili în societățile lor. Și am ajuns la asta după multe, multe, multe discuții. Și alta e să faci lucrurile diferit. Da, se poate discuta ce, pe ce se face cercetare și ce se pune în practică, pentru că nu e neapărat același lucru, același lucru. Trebuie să știi cum funcționează tehnologiile sensibile, cum funcționează, cum sunt uh, guvernate. Este minim ca oamenii să știe că locu- trăiesc într-o societate care au, are grijă de nevoile lor. Uh, în timp ce chiar în timp ce vorbim, încrederea în tehnologie scade și nu din cauza inteligenței artificiale, ci din cauza faptului că se fac publice imagini care nu ar trebui să fie publice. Uh, Uh, primești mail de la un prieten care echipurile vrea să-ți transfere un miliard de euro, uh, sunt femei exploatate, uh, vezi nu știu ce într-un film SF și te faci un pas în spate și spui nu-mi place. Iar dacă vrem să schimbăm această direcție și să spunem uite ce putem face, atunci trebuie să creăm încredere. Și eu am în continuare încredere că putem face multe lucruri bune în cadrul uh, Regulamentului pentru Protecția Datelor, GDPR. Am foarte mare încredere. Avem o abordare conservatoare, cred eu, și ne lipsește mm, acel liant între profesii pentru a vedea cum să-l folosim la maxim. Aveți perfectă dreptate. Europa poate face lucruri extraordinare dacă ne punem de acord. Dacă suntem de acord, aproape orice e posibil. Asta înseamnă de acord și pe buget, fiindcă fără finanțare, orice idee am avea nu avem ce face cu ele. Dar dacă avem cea mai bună finanțare și eu încă am speranțe, atunci ne putem concentra organizarea cercetării și a inovării. Altfel, nu avem cum să ajungem la nivel global și nu putem crea un ecosistem suficient prin care talentul să atragă alte talente și să facă atractivă și perspectiva rămânerii în Europa pentru a dezvolta în continuare, ceea ce este evident crucial, pentru că dacă nu avem finanțare, putem să avem o grămadă de idei pentru că ele rămân pe hârtie. Mulțumim frumos! Karen și apoi la sfârșit Timo. Mulțumesc frumos pentru prezență și pentru că ați lansat această discuție cu noi. Aștept cu nerăbdare continuarea ei în perioada următoare. Grupul uh, de experți la nivel înalt privind inteligența artificială au, folos- au furnizat deja recomandări foarte utile. Cum e diferită reglementarea inteligenței artificiale de reglementarea altor servicii digitale uh, existente? Ați vorbit despre un ecosistem al încrederii și al excelenței și aplaud acest lucru. Dar cum îl aplicăm platformelor, uh, rețelelor sociale și criptării datelor? Fiindcă trebuie să ne bazăm uh, criptarea pe uh, ecosistemul de încredere, fiindcă dacă, ecos, uh, dacă criptarea e eronată, apar scurgeri de date și pierderea încrederii. La fel, ecosistemul de excelență trebuie să se aplice și rețelelor sociale, unde dezbaterea democratică acum nu ar trebui să fie manipulată de algoritmi pe care nu-i putem controla fiindcă responsabilitatea și transparența sunt necesare pentru ca aceste platforme unde au loc discuțiile democratice să funcționeze corect. Așadar, cum veți folosi ceea ce am auzit în dezbaterea privind reglementarea inteligenței artificiale și abordarea inteligenței artificiale în legea privind serviciile digitale? Vă întreb acest lucru fiindcă inteligența artificială reprezintă practic un cod digital și atunci întrebarea de bază ar trebui să fie cum să reglementeze Uniunea Europeană codul. Cum să folosim așadar principiile inteligenței artificiale în um, serviciile digitale? Doamna președintă, mulțumește interpreților că au rămas în continuare. Vă mulțumim foarte mult. Uh, rămâneți cât vreți, uh, noi vom continua. Mulțumesc și eu, spune doamna comisar. Uh, știu că e și răspunderea mea, pentru că răspunsurile sunt foarte lungi. Thing in the digital world that we would never ever accept in the physical world. And I think now the time has come to sort of finally to break this fiction that the internet is, is, is a place Internetul este un loc al libertăților interne și al dezvoltării umane. Poate s-a întâmplat altfel în uh, zilele de început, dar internetul acum este foarte comercial și se întâmplă acolo lucruri pe care nu le accepti niciodată în viața reală iar lucrurile s-au tot discutat, s-au tot discutat, s-au luat decizii și apoi s-au pus în aplicare. Și nu văd de ce ar trebui să fie altfel când vorbim de un furnizor de servicii în piața digitală. De aceea nu cred că nu e corect să solicităm uh, furnizorilor de servicii digitale uh, să facă ceea ce trebuie pentru a respecta în continuare democrația. Interpretarea se oprește aici. Vă mulțumim. Yeah, thank you very much. I'll try to be quick. First of all, thanks for being here today. We are asked